ce trebuie pentru a beneficia de sprijin pe viitor. Și sper și sunt de altfel foarte recunoscătoare pentru toate uh, comentariile pe care s-au făcut. Sper că acest lucru se va întâmpla. Mulțumesc, doamnă Ashton, vicepreședinte al Comisiei și alt reprezentant. Și acum ordinea de zi prevede o declarațiune tot din partea dumneavoastră în ceea ce privește întâlnirea la vârf între UE și Canada și pot să vă anunț că am primit trei propuneri de rezoluție în uh, încheierea discuțiilor, dar uh, mă iertați, domnul președinte, aceasta este o comunicare care va fi făcută la încheierea discuției și acum aș dori să dau cuvântul doamnei Ashton pentru a-și face prezentarea. Evident, Canada este unul dintre cei mai vechi uh, și cei mai buni parteneri ai Uniunii Europene. Am colaborat pe multe aspecte, atât la nivel bilateral cât și la nivel global. Avem o istorie comună, care se bazează pe valori comune împărtășite. Pe această bază desfășurăm cooperarea cu această țară și ne protejăm interesele reciproce. Evident, facem acest lucru în beneficiul cetățenilor europeni și canadieni, dar și în interesul securității și prosperității la nivel mondial. De aceea, distinși deputați, este o relație importantă pe care trebuie să o cultivăm și în care trebuie să investim și trebuie să-i valorificăm potențialul. Tocmai acesta este scopul următorului summit UE-Canada care va avea loc la Bruxelles pe 15 mai. Momentul este foarte potrivit pentru că Canada prezidează summitul G8 și G20 și de aceea acest uh, summit UE-Canada ne va permite să trasăm prioritățile pentru summiturile G8 și G20, cum ar fi promovarea recuperării economice durabile, cooperare în ceea ce privește reforma financiară, schimbările climatice și uh, promovarea neproliferării. La G8 uh, au fost discutate foarte multe dintre aceste aspecte în Canada. Am discutat de asemenea și despre relațiile bilaterale UE-Canada și despre modul în care colaborăm privind crizele regionale. De aceea noi vrem să ne concentrăm pe aspectele comerciale. Acest summit se va concentra pe modernizarea relațiilor între Uniunea Europeană și Canada și va reprezenta o ocazie de a acorda sprijin la cel mai înalt nivel politic. Și astfel vom încerca să încheiem acorduri politice și economice cât mai curând posibil. Vom uh, profita de progresele făcute în primele trei runde de negocieri și vom încerca să promovăm pe mai departe aceste negocieri pentru că trebuie să încurajăm comerțul și generarea de locuri de muncă. În ceea ce privește comerțul, summitul trebuie să transmită mesajul că UE și Canada resping protecționismul și urmăresc un um, obiectiv comun, acela de a atinge obiectivele rundei de dezvoltare de la Doha. De asemenea, vrem să încurajăm și libera circulație fără vize Obiectivul este clar. Vrem circulație fără vize către Canada pentru toți cetățenii europeni cât mai curând posibil. Apoi vom discuta și despre cooperarea anticriză care se extinde rapid. Avem mai multe operațiuni în acest sens în curs. Avem o misiune polițienească în Afganistan unde cooperarea noastră cu Canada este exemplară și Haiti va fi pe agenda summitului din motive evidente. Canada joacă un rol foarte important în Haiti și unul dintre aspectele în care ar trebui să ne întărim eforturile comune este corelarea acestor eforturi anticriză cu dezvoltarea pe termen lung. Am subliniat acest lucru și pe 31 martie la conferința despre Haiti, care a fost coprezidată de Canada alături de Franța, Spania și Brazilia alături de comisarul pentru dezvoltare eh, Andrus Pibalks și eh, cu comisarul eh, Gheorgheva, am anunțat la New York că Uniunea Europeană va contribui 1,8 miliarde de euro la reconstrucția și dezvoltarea Haiti. Uniunea Europeană și Canada au un angajament de durată pentru a sprijini Haiti în scopul reconstrucției pentru un viitor mai bun. Summitul se va ocupa și de schimbările climatice climatice. Vom ține seama de contextul post-Copenhaga și vom discuta despre atenuarea efectelor schimbărilor climatice și despre politicile în acest sens. Există o idee larg răspândită că va trebui să ne concentrăm pe mecanismele de finanțare și pe sprijinul uh, țărilor terțe în dezvoltarea de mecanisme de dezvoltare curată. Apoi uh, vom discuta și alte aspecte importante legate de schimbările climatice în regiunea arctică. Schimbările de mediu au uh, un efect asupra oamenilor și asupra mediului din uh, zona arctică. Protejarea regiunii și a populației din zonă reprezintă aspecte importante ale cooperării noastre cu Canada. Probabil că vă amintiți că am menționat acest lucru la plenara din martie. Canada împărtășește interesul nostru de protejare a mediului arctic și în asigurarea dezvoltării economice și sociale durabile a regiunii. Apoi, în ceea ce privește modernizarea și îmbunătățirea uh, relațiilor, avem acordul uh, cadru din 76. Este un acord care este încă în vigoare, dar care a fost actualizat. Acesta acoperă aspecte legate de justiție, afaceri interne și afaceri economice externe. Deci noi avem nevoie de astfel de acorduri umbrelă care să cuprindă toate acordurile noastre în domeniul uh, comercial și în alte domenii. Și cred că acest acord este de actualitate și acum. Acesta este un moment de schimbare în care avem nevoie de parteneri, iar Canada este unul dintre cei mai importanți parteneri ai Uniunii Europene și vrem o cooperare productivă cu rezultate concrete. Mulțumesc foarte mult, doamnă Ashton. Dau acum cuvântul doamnei Iegle timp de un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă, stimată înaltă reprezentant, doamnă vicepreședinte, stimați colegi, aș dori să vă mulțumesc pentru de- declarația dumneavoastră comprehensivă. Ca vicepreședinte a Delegației pentru Canada în Parlamentul European, mă bucur că avem ocazia să dezbatem summitul între Uniunea Europeană și Canada care va avea loc. Din păcate, votul a trebuit să fie amânat până în luna mai, însă aș dori să prezint prioritățile principale ale grupului PPE. Uniunea Europeană și Canada împărtășesc multe valori și conlucrează pentru a lupta împotriva provocărilor mondiale. Parteneriatul a fost fondat în 1959. Canada va fi gazda summitului G20 și este președinta G8. Deține președinția G8. Este important să cultivăm relațiile între cei doi parteneri și uh, relațiile noastre comerciale și de altă natură. Există provocări majore, în special în ceea ce privește criza economice și financiară, eh, securitate, asistență de dezvoltare și eh, runda Doha. Toate aceste discuții trebuie să aibă loc în mod coordonat și coerent. cerințele de vize reintroduse parțial pentru cetățenii din Republica Cehă, Bulgaria și România trebuie să fie rezolvate și ele prin acest summit. Introducerea unui oficiu responsabil cu vizele în consulatul din Praga și a grupuri de lucru pe acest subiect sunt uh, evoluții pe care le salutăm. Sperăm că relațiile politice apropiate între Uniunea Europeană și Canada se vor aprofunda la acest summit. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru angajamentul dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamnă Iegle. Dau acum cuvântul domnului Enciu, două minute, două, două minute și jumătate. Grație, signor președinte. Așa cum a spus și un altul reprezentant, doamna Ashton, canada este unul dintre cei mai vechi parteneri ai uniunii europene iar summitul de anul acesta este important pentru continuarea i consolidarea acestei strânse colaborări în toate domeniile economic comercial schimbării climaterice militar. astfel vreau să salut demersurile efectuate până în prezent privind încheierea unui acord comercial ue canada i sper că reuniunea din anul acesta să impulsioneze finalizarea acestuia având în vedere contextul economic i climatic actual trebuie să subliniez nevoia unei strânse colaborări pentru identificarea unor alte alternative la sursele tradiionale pentru producerea energiei care să respecte particularităile fiecărui stat atât uniunea europeană cât i canada fiind angajate în dezvoltarea i utilizarea tehnologiei cu emisii reduse de carbon. în acelai timp ar trebui promovată i colaborarea în domeniul energetic climatic i maritim în zona arctică. există i puncte sensibile care vor fi atinse la summit mă refer aici la ecologie încălzirea globală acta ceta sectorul bancar stabilizarea pieelor financiare i economice conferina cites i acordul ue canada uh, privind uh, informaiile pnr. cred că având în uh, în gând experienele celor întâmplate în trecut uniunea europeană i canada vor reui să rezolve cât mai multe din aceste subiecte aceste subiecte însă trebuie abordate cu tact i înelegere fără încrâncenare privind numai spre viitor i inând cont de interesele cetăenilor ambelor pări. asigurarea reciprocităii în relaiile bilaterale reprezintă un principiu de bază al uniunii europene i am sperana că în viitorul apropiat canada va ridica vizele impuse naionalilor români cehi i bulgari asigurând astfel un tratament egal i echitabil faă de toi cetăenii uniunii europene. în încheiere inând cont de faptul că avizul parlamentului european este necesar în vederea încheierii oricărui tratat internaional acesta trebuie implicat i consultat încă din faza iniială privind orice proiect. solicit pe această cale comisiei să asigure o comunicare eficientă cu parlamentul european în vederea obinerii unor rezultate sustenabile. Vă mulțumesc. Vă mulțumim foarte mult. Are acum cuvântul domnul Wolf Klintz, un minut și jumătate. Domnilor și domnilor, Relațiile dintre Uniunea Europeană și Canada reprezintă un parteneriat care funcționează foarte bine, nu doar în domeniul economic, ci și în ceea ce privește politica externă. Gândiți-vă la Iran, la Afganistan, la Haiti și gândiți-vă la o serie de alte exemple. Suntem confruntați cu o provocare majoră și putem să ieșim învingători dacă ne gândim la relația noastră cu această țară, la parteneriatul pe care îl avem. Însă, în primul rând, trebuie să acționăm în ceea ce privește reglementările financiare și este important să obținem și rezultate la summitul de la Toronto în legătură cu uh, comportamentul uh, canadienilor, trebuie să uh, vedem că G20 nu doar își asumă promisiuni, nu doar face promisiuni, și le și respectă. Și avem și obiective comune în ceea ce privește um, o serie de alte domenii. Spre exemplu, dacă ne gândim la reducerea emisiilor de carbon în mod deosebit, și, de asemenea, avem nevoie de un acord comercial cu Canada care prezintă interes pentru ambele părți. De asemenea, există un alt domeniu unde există în continuare o serie de diferențe între noi. Problema pasagerilor și v-ați referit și dumneavoastră la acest lucru, doamnă înalt reprezentant, și trebuie și ca minoritățile etnice să fie tratate la fel ca toți ceilalți de către Canada în uh, ceea ce privește călătoriile, avem nevoie de un nou temei juridic, de asemenea, e nevoie de un nou temei legal care să ofere garanții cu privire la drepturile omului și la respectarea acestora, să nu existe niciun fel de amenințări din cauza utilizării în comun, să spunem, a informațiilor care au fost obținute din diverse surse și trebuie ca acest lucru să se întâmple în niște condiții care să asigure respectarea drepturilor așa cum înțelegem noi. Și mulțumim și acum are cuvântul domnul Reinhard Bütikofer. For two minutes. Herr Präsident, äh, sehr geehrte Vizepräsident. Mulțumesc, domnule președinte, stimate doamne vicepreședinte, pentru Uniunea Europeană, Canada este un prieten excelent, un partener important, un actor internațional important. În plus, Canada este o veche democrație de la care avem foarte multe de învățat. Totuși, Această adunare a adoptat de curând o rezoluție privind Canada și ca urmare a acestei rezoluții ar trebui să luăm mult mai în serios relațiile cu Canada, mult mai în serios decât prin rezoluțiile pe care le discutăm astăzi. Sincer să fiu, um, sunt un pic jenat că vorbim despre provocările comune, dar nu spunem care sunt aceste provocări. În ceea ce privește protecția Arcticii, nu progresăm foarte mult. Arctica este într-o fază relativă, iar în luna martie cu ocazia conferinței internaționale privind zona arctică, Canada nu a lăsat țările nordice să participe. Și cred că este regretabil să nu vorbim clar despre problemele pe care pe care le, le pune tonul. Sigur, trebuie să provocăm Canada, dar atunci când uh, vorbim ca între prieteni, este absurd să nu menționăm problemele care există. Canada nu a jucat un rol uh, tocmai pozitiv la Copenhaga. Apoi există probleme legate de vizele pentru cetățenii uh, cehi, de exemplu, probleme legate cu romii din Cehia. Deci sunt probleme pe care trebuie să le punem pe masă. Haideți să colaborăm inteligent, dar să nu ne lăsăm orbiți de dificultăți. Asta nu ajută pe nimeni. Și grupul meu ar dori ca în momentul votului să ne asigurăm că problema și problema șisturilor bituminoase este revocată în uh, rezoluție. Mulțumesc, stimat coleg. Dau acum cuvântul lui Filip Bradbun timp de două minute. President, <coughs> thank you very much. Um, as chairman... Vă mulțumesc. Ca președinte al Delegației pentru Relațiile cu Canada salut această rezoluție care este o premieră înaintea unui summit UE-Canada. După cum s-a spus, Canada este unul dintre cele mai, cei mai vechi parteneri ai Uniunii Europene și consolidarea relațiilor transatlantice este o prioritate uh, pentru ambele părți, după cum a spus și Lady Ashton. Avem uh, bazele unui nou acord care va fi uh, un model pentru um, acordurile din viitor între Uniunea Europeană și statele terțe comisiile Parlamentului European, însă trebuie să fie uh, ținute la curent în legătură cu aceste discuții. Pot să susțin declarația care este concisă și rămâne pe subiectele care vor fi discutate la summit. Rezoluția stabilește un ton pozitiv pentru discuțiile ulterioare și sublinează uh, disponibilitatea partenerului european să dialogueze. Poate să uh, fie folosită ca uh, o indicație a intențiilor și principiilor Parlamentului. Vă mulțumesc, domnule Bradburn. Acum are cuvântul domnul Joe Higgins. Două minute și jumătate. Domnule președinte, nu s-a făcut nicio evaluare a efectelor economice, sociale și asupra mediului înconjurător în legătură cu existența unui acord economic între UE și Canada. Uniunea, sindicatul, de fapt, angajaților din sectorul public cu peste 600.000 de angajați, angajați în învățământ, în servicii uh, edilitare și utilitare, din sănătate și așa mai departe, se arată foarte îngrijorat de efectele unui astfel de acord. Acest sindicat național uh, încă un alt sindicat cu 340.000 de angajați din sectorul public și privat s-a arătat și el foarte îngrijorat, având în vedere că cam 165.000 de oameni fac parte din sindicatul funcționar public. Acești oameni se arată cu toții foarte îngrijorați pentru că ei cred că acest lucru, acest acord va fi pus în aplicare numai în interesul marilor companii din Canada și din Europeană și nu neapărat în interesul oamenilor care lucrează pur și simplu și nu în interesul dreptății sociale. Toate companiile multinaționale canadiene vor să Uh, intre în sectorul furnizării de servicii publice în Canada pentru a-și spori firește cât mai mult câștigurile și firește consideră că în acest sens un acord UE-Canada reprezintă un instrument prin care să forțeze și mai mult privatizarea unor domenii ca furnizarea de apă, transporturi publice sau alimentarea cu energie. O astfel de modificare ar fi un semn de rău augur pentru cetățenii canadieni, ar putea fi, să spunem, un declin major și rapid, așa cum s-a înregistrat și în Europa. Chiar comisarul Uniunii Europene Europeane sprijină dreptul companiilor private de a exploata pe lucrători, acest lucru a demonstrat când s-a ajuns, când Comisia a dat un stat în judecată la Luxemburg pentru că se cerea să ofere aceeași protecție migranților ca celor din Luxemburg. Ori pot să vă spun că apa din Canada, compania de apă din Canada este o companie multinațională ca oricare alta și care, spre exemplu, are activități și în Bolivia, unde a participat la privatizarea apei și deja influența lor nefericită s-a făcut simțită în Canada oamenii de rând din Canada sunt dispuși să lupte pentru a rămâne ei proprietari apei care este furnizată în Canada. De asemenea, alte sindicate s-au arătat cele îngrijorate și eu fac apel atât la sindicatele din UE, cât și cei din Canada să facă o campanie reală pentru a proteja bunurile publice și serviciile publice, pentru a asigura un control democratic și pentru a se evita o maximizare a câștigurilor din privatizare. Nu e vorba de o intervenție la nivel de conducător, ci pur și simplu o intervenție prin care oamenii încearcă să protejeze serviciile publice. Mulțumesc, domnule Higgins. Și acum are cuvântul doamna Ana Rosbach timp de un minut europa og canada har i mange år haft et godt samarbejde derfor er det naturligt at vi søger at øge den frie handel Mulțumesc! Canada și Uniunea Europeană au într-adevăr o cooperare excelentă și cred că pe bună dreptate trebuie să ne dorim mai mult uh, liber schimb, dar nu știu dacă metoda actuală este cea mai potrivită. Uh, Canada ar vrea să aibă un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană, dar pe de altă parte Uniunea Europeană nu vrea să accepte vânătoarea de foci. Canada vrea apoi să își protejeze pasajul uh, nord-vest, dar acesta se pretează foarte bine pentru protecția mediului. Este vorba de protecția tuturor cetățenilor din emisfera nordică. Mai mult, uh, petrolierele nu ar trebui să poată circula liber, pentru că altfel toate regulile ar fi învechite. Mulțumesc, dau cuvântul domnului Andreas Smolzer timp de un minut și jumătate. Domnule președinte, ca și cum nu ar fi fost suficient de rușinos că uh, negocierile unui acord de liber schimb, nu uh, SETA, au, nu au decurs cum am vrut. Uh, se pare că regulile SETA sunt folosite pentru a uh, evita regulile OMC. Hmm. Există unele directive care trebuie să fie respectate la nivel local, însă este clar că trebuie să evităm distorsionarea concurenței și corupția. Atunci când ne plângem de aceste directive și regulamente care susțin interesele unor companii multinaționale și conglomerate, atunci când companiile multinaționale pot să se plângă în legătură cu uh, uh lucrurile care contravin mediului, acest lucru ne arată că nu am uh, învățat încă suficient și neoliberalismul continuă. Trebuie să oprim acest lucru și trebuie să ne asigurăm că avem uh, partenerii noștri de partea noastră, cum ar fi Canada. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Preda, un minut și jumătate. Mulțumesc mult, domnule președinte. Aș vrea, înainte de toate, așa cum au făcut-o și alți colegi, să subliniez faptul că summitul uh, Uniunea Europeană-Canada este o ocazie importantă pentru aprofundarea relației de parteneriat cu această importantă democrație relație foarte importantă pentru uniune întrucât e vorba despre parteneri ce împărtășesc aceleași valori și care au cooperat pe parcursul unei lungi perioade de timp. în același timp aș vrea să reamintesc declarația precedentului summit uniunea europeană canada care a avut loc la praga în mai două mii nouă în care era reiterat obiectivul comun al partenerilor citez de a aprofunda circulația liberă și deplină securitatea persoanelor între uniunea europeană și canada în scopul de a extinde cât de repede posibil călătoriile fără vize în canada pentru toți cetățenii europeni. Uh, un an mai târziu suntem uh, obligați să remarcăm faptul că suntem departe de acest obiectiv. în momentul actual nu numai că românii i bulgarii sunt încă supui obligativităii vizelor dar pentru cehia au fost reintroduse aa cum tii vizele anul trecut. cred că avem mai întâi de toate aici o problemă de reciprocitate dat fiind faptul că aa cum se tie toate statele membre ale uniunii au eliminat vizele pentru cetăenii canadieni în acord cu legislaia noastră. pe de altă parte dacă îmi dai voie e i o problemă de coerenă pentru că Eh, pe de altă parte canada a suprimat vizele pentru una dintre ările candidate pentru croaia meninând repet în acest moment vizele pentru cetăeni membri ai uniunii. summitul din luna mai trebuie deci cred eu să aducă un progres semnificativ un progres decisiv pe tema eliminării vizelor pentru toi cetăenii statelor membre. cred că e nevoie de măsuri foarte concrete i de eh, împingerea acestui obiectiv cât mai sus pe agendă pentru că nu ne mai mulțumesc declarații de principiu. discriminările sunt profund injuste în particular pentru cetățenii din uh, țara de unde vin un stat membru al uniunii ce a făcut progrese substanțiale din punct de vedere tehnic pentru ridicarea vizelor. vă mulțumesc. Uh, Mulțumim, domnule Preda. are cuvântul acum domnul Leichtfried, un minut și jumătate. Mă întreb și eu de ce am întotdeauna această senzație, acest sentiment că trebuie să am această bănuială și anume din partea comisiei că aceasta nu dorește de fapt și la modul real să facă ceva. Mă gândesc aici la acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și Canada și sunt de acord cu colegii mei care sunt și ei bănuitori, mai ales cu domnul Higgins. Cred că și dumnealui are dreptate. Acordurile de liber schimb sunt un uh, lucru foarte bun în momentul în care acestea slujesc intereselor ambelor părți, când aduc proprie prosperitatea ambelor părți dar aceste acorduri eh, nu sprijină decât multinaționale, atunci ele nu folosesc la nimic. Și în momentul în care auzi că învățământul, sănătatea, siguranța publică fac obiectul noastră de acorduri și că se produce o liberalizare, în acest domeniu, atunci n-ai cum să nu îți pui o întrebare, și anume că o minoritate nereprezentativă nu face altceva decât să culeagă roadele în dauna celorlalți. Și i-aș avertiza pe toți cei care și-ar dori un astfel de acord <clears throat> că Parlamentul European nu poate să fie omis. În momentul în care se încheie un parteneriat, așa cum este parteneriatul nostru cu Canada, și se ajunge în acest punct, atunci cred că e important să spunem lucrurilor pe nume. În ceea ce privește, spre exemplu, masacrul și uh, focilor, omorârea focilor, nu arăt cu degetul spre nimeni, pur și simplu am spus că pur și simplu că oamenii ăștia omoară animale micuțe. Mulțumesc! Și acum are cuvântul domnul Marinescu. Thank you, President colegul sebastian bodu nu a putut să ajungă astăzi la strasbourg i îmi permit să l înlocuiesc. în acest moment eh, treizeci și nouă de milioane de cetăeni europeni din românia cehia i bulgaria nu pot călători în canada fără viză. mai mult de jumătate dintre acetia douăzeci și doi de milioane sunt români. meninerea regimului de vize de către canada ca de altfel i de către statele unite ale americii pentru o parte din eh, europeni creează două categorii de cetăeni europeni libera circulaie a cetăenilor europeni trebuie tratată unitar problema vizelor se referă la relaia uniunea europeană canada. preedintele barroso a insistat la ultimele summituri pentru rezolvarea dosarului această abordare trebuie continuată. în ceea ce privete românia rata de refuz a vizelor solicitate de cetăenii români a scăzut din două mii patru în două mii opt de la șaisprezece la cinci circa două sute zero de români trăiesc în canada marea majoritate ajunși acolo prin programe de emigrare oficială ale statului canadian. nu înțeleg de ce canada are abordări diferite în două mii nouă s au eliminat vizele pentru un stat european nemembru al uniunii europene motivul fiind existența în canada a unui număr uh, mare de cetățeni proveniți din acel uh, stat de asemenea consider că republica cehă trebuie să beneficieze din nou de eliminarea vizelor iar motivul invocat pentru reintroducerea lor nu trebuie să devină un criteriu pentru celelalte state. subiectul vizelor este pe agenda summitului uniunea europeană canada introdus de către parlamentul uh, european. poziia uniunii din octombrie două mii nouă trebuie meninută aplicarea clauzei de solidaritate dacă nu se rezolvă problema până la sfâritul anului. două mii zece uh, vicepreedintă ashton eliminarea vizelor pentru statele membre ar fi un important succes al activităii dumneavoastră vă doresc foarte mult uh, uh, succes în acest demers. Mulțumesc, pan Marinescu. Mulțumesc, domnule Marinescu. Are cuvântul acum domnul Arsenis un minut și jumătate. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Canada este unul dintre aliații cei mai vechi ai Uniunii Europene și asta din 1959. Însă, cooperarea noastră trebuie să aibă la bază valori comune și un respect reciproc. Canada se află printre marile țări poluante și pot să vă spun că a anunțat că nu are intenția să-și respecte angajamentele pe care și le-a asumat în ceea ce privește reducerea emisiilor. În loc să reducă aceste emisii cu 6%, prin comparație cu 1990, se înregistrează o creștere de 20% și se pune și problema șisturilor bituminoase și, de asemenea, de eh, producerea unui anumit eh, cantități de deșeuri care amenință atât viața animalelor cât și viața oamenilor, pentru că se înregistrează o distrugere a pădurii boreale care reprezintă una dintre resursele de oxigen cele mai importante. <clears throat> Canada investește mult mai puțin 70 de dolari de, pe persoană, mult mai puțin decât alte persoane, alte țări, iar uh, Pădurea boreală reprezintă o miză foarte importantă și trebuie să cerem Canadei să respecte angajamentele internaționale pe care și le-a asumat, însă care sunt respectate numai de către noi, nu și de către Canada. Mulțumesc foarte mult și acum are cuvântul domnul Miroslav Mikolașic, timp de două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, doamnă înalt reprezentant, Lady Ashton, stimați colegi, din 1959, uh, Canada este unul dintre cei mai uh, stabili și mai apropiați prieteni ai noștri. Salut faptul că în uh, sub guvernul de dreapta, situația din Canada s-a îmbunătățit în guvernele anterioare acest lucru nu era posibil. Apoi, evoluția dolarului canadian este una bună, este un semn bun pentru restul lumii și a crescut prosperitatea canadienilor. Sper că summitul uh, va marca progrese în ceea ce privește un acord referitor la cooperarea comercială. Canada este cel de-al 11-lea uh, partener comercial al Uniunii Europene, reprezentând 1,7% din volumul comercial, iar Uniunea Europeană este al doilea mare investitor în Canada, iar Canada este al patrulea mare investitor în Uniunea Europeană. În 2008, comerțul s-a ridicat la aproximativ 50 de miliarde de dolari. Mă refer la schimburile comerciale, dintre care 20,8 miliarde au fost în domeniul serviciilor. Un acces mai bun la piețe va promova comerțul bilateral și cred că acesta este un semn bun pentru ambele economii. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Dau acum cuvântul domnului Jean Brezina. Vážený pane předsedající, paní vysoká představitelko, kole... Domnule președinte, stimată înaltă reprezentantă, stimați colegi, doamnelor și domnilor, politica comună a vizelor Uniunii Europene uh, este supusă unor provocări de 10 luni încoace, cetățenii cehi trebuie să au nevoie din nou de vize. Că autoritățile canadiene au trecut peste opinia autorităților europene, care sunt responsabile de uh, politica comună a vizelor. Este vorba de o acțiune fără precedent a Canadei împotriva unui stat membru al Uniunii Europene și care acest lucru periclitează coeziunea Uniunii Europene. Cetățenii cehi așteaptă ca Comisia Europeană să apere interesele legitime are ale statelor membre. Summitul cu Canada va fi o oportunitate ideală în acest sens situația a decurs deja de prea, a dura, durează deja de prea mult timp și trebuie să se găsească o, o rezolvare. S-a deschis un birou pentru vize la Praga și uh, s-a stabilit un și s-a cerut stabilirea un, unui calendar pentru eliminarea vizelor. Canada însă nu a prezentat un asemenea calendar. Cred că presiunile asupra Canadei trebuie să crească și să nu să scadă în acest moment Cer Comisiei să sublinieze angajamentul său de a declara că nu este satisfăcută de uh, ultimele evoluții și că Comisia trebuie să uh, declare că va impune uh, cer, o cerință de vize uh, funcționarilor și diplomaților canadieni dacă nu va fi rezolvată această problemă. Acum, mingea este în terenul Comisiei Europene domnul Barroso va fi interlocutorul principal. Dacă nu eh, vom fi puțin mai încrezători în relațiile cu Canada, nu vom ajunge niciunde și eh, rezultatul va fi că eh, soarta cetățenilor cehi va fi una cu totul separată și nu se va mai putea vorbi despre solidaritate europeană. Vă mulțumesc. Urmează domnul Caras. Domnule președinte, doamnă vicepreședinte, domnilor și domnilor, aș dori să subliniez faptul că Uniunea Europeană și Canada au valori comune și aceste valori reprezintă baza societăților noastre. Această bază comună trebuie să fie exploatată mai bine pentru a putea să dăm o formă mai coerentă parteneriatului nostru. Avem relații culturale și istorice foarte strânse și avem un respect pentru multilateralism și pentru Carta Națiunilor Unite. Acestea reprezintă, de fapt, bazele parteneriatului nostru și la diferite niveluri trebuie să îmbunătățim relațiile noastre și trebuie să le consolidăm și la nivel politic. În baza acordului pe care îl discutăm astăzi, pentru prima oară vom acționa în baza noului tratat de la Lisabona, iar Comisia trebuie să știe acest lucru, trebuie să cunoască implicarea Parlamentului și că ele reprezintă premisele pentru o încheiere cu succes a acestui acord. Au fost menționate două teme fundamentale. E vorba de obligativitatea vizelor în mod unilateral pentru cetățenii cei care nu poate să dureze și deci trebuie să fie eliminată. Canada are niște prevederi foarte rigide în ceea ce privește comercializarea produselor din focă și ne arată că și Canada trebuie să se răzgândească, nu noi. Obiectivul acordului cu Canada este acela de a crea un spațiu comun mult mai solid în uh, ceea ce privește zona de liber schimb uh, nafta. Și aș dori să lansăm un apel împotriva uh, protecționismului în ziua în care Joe Biden va vorbi la Bruxelles în fața Parlamentului, va avea loc și summitul UE-Canada. Acest lucru arată că există o coordonare cu ambii parteneri din America de Rod și de aceea dorim să ne asumăm o mai mare răspundere pe plan mondial. Mulțumesc foarte mult și acum are cuvântul doamna Roitova. Mulțumesc, doamnă înalt reprezentant. Aș vrea să vă supun atenției un lucru. Și anume că cerința de viză pentru cetățenii cehi, bulgari și români este un fel de călcâiul lui Ahile când vine vorba despre încheierea unui acord cu Canada. Canada trebuie să-și uh, înăsprească regulile privind azilul. Uh, aș dori să vă întreb, uh, Lady Ashton, dacă ați avertizat Canada că 2013 nu este o dată țintă suficientă uh, pentru um, a descuraja, pentru a-i descuraja pe azilanți um, să meargă în Canada ca țară țintă. Apoi, în ceea ce privește această dată ca punct pe ordinea de zi de la summit, sunt, dacă nu ați lansat acest avertisment, sunteți conștientă de mm, șansele de eșec, de ratificare a acordului în Parlament, pentru că noi nu vom tolera o acțiune unilaterală împotriva a trei state membre. Uh, Stimați colegi, eu uh, salut sprijinul pentru cetățenii noștri și cred că rezoluția trebuie să includă un apel la schimbarea sistemului de azil al Canadei și la retragerea cerințelor uh, vizelor pentru aproape 50 de milioane de cetățeni europeni. Mulțumesc foarte mult. Acum trecem la procedura Catch the Eye și am să i dau cuvântul domnului Sergio Silvestris alto Da, doamnă înalt reprezentant, eu cred că dezbaterea care a avut loc în această sală conferă foarte multă forță prezenței dumneavoastră la summitul din mai. Nu există niciun fel de îndoială în legătură cu faptul că toată lumea a insistat asupra importanței relațiilor cu Canada, importanța parteneriatului, valorile comune, precum și faptul că este vorba de o mare democrație uh, cu care trebuie să avem relații strategice. Însă au fost ridicate o serie de probleme și, după părerea mea, mandatul care v-a fost conferit de acest Parlament trebuie să fie uh, discutate și eventual și soluționate, pentru că, până la urmă, ce contează sunt soluțiile, nu bătăliile pe care le purtăm. Și anume, Trebuie să insistăm pe principiul reciprocității în ceea ce privește libera circulație a cetățenilor canadieni și europeni nu sunt nici ceh, nici român, nici bulgar. Alți colegi români au luat cuvântul înaintea mea, însă sunt cetățean european și mă simt și eu înșelat și lipsit de drepturile mele dacă alți cetățeni europeni nu pot să circule liber în Canada. Vorbesc repede pentru că dumneavoastră înțelege ce spun. A, ah, bine, nu înțelegeți că e nenorocesc pe interpreți. În orice caz, mă simt înșelată, spuneam, și dacă cetățenii altor țări nu pot să circule liber în Canada, în vreme ce cetățenii canadieni uh, umblă nestingheriți în toate țările din Europa. Europa. Iar în ceea ce privește problema uh, măcelăririi focilor, uh, sigur că suntem în permanență emoționați ori de câte ori vedem la televizor un reportaj sau o anchetă jurnalistică prin care ni se arată activitățile foarte crude și foarte dramatice, modul în care se uh, practică vânătoarea. În acest Parlament putem să zicem ce gândim. Eu cred că din emoție și din sensibilitate trebuie să transformăm totul în rațiune. Relațiile cu o țară democratică mare, cum este Canada, trebuie în același timp să ne permită și să ridicăm anumite probleme și să cerem anumite moratorii. Vă mulțumesc, doamnă Ashton pentru ceea ce veți face pornind de la și din mai încolo puteți face apel acest Parlament pentru sprijin. Grazie onorevole Silvestris, la parola. Mulțumesc, domnule Silvestris. Are cuvântul acum doamna Olga Senalova. Doamna vicepreședinte, stimați colegi, înaintea summitului UE-Canada, reamintesc unul dintre principiile fundamentale ale Uniunii Europene. Mă refer la principiul solidarității, aceasta este una dintre valorile care trebuie să fie respectată în orice caz. Solidaritatea trebuie să fie utilizată chiar dacă un stat uh, se confruntă cu o problemă. După cum s-a spus, din 2009 Canada a impus o cerere de necesitatea vizelor pentru cetățenii cehi. La Consiliul de Afaceri Interne a pus acest punct pe ordinea de zi din februarie. În ciuda uh, mărturiilor din partea grupurilor de experți și din partea, în ciuda susținerii din partea celorlalte state membre, nu au existat progrese tangibile. Așteptarea schimbărilor posibile a regulamentului pentru imigrație canadian în 2013 nu ne mulțumește. Avem nevoie să avem încredere în instituțiile Uniunii Europene și în acest eh, climat eh, sper, sperăm că puteți face mai mult. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Davis. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Sper că în altul reprezentant îi va felicita pe canadieni pentru abilitățile lor diplomatice, pentru că avem ce învăța de la ei. La conferința recentă privind comercializarea speciilor um, în pericol, s-au aliat cu prietenii lor uh, japonezi pentru a introduce o interdicție pentru tonul roșu. Și cred că aceasta este o dovadă a felului în care au acționat la summitul de la Copenhaga. Noi am părut să dezbatem mai degrabă între noi înșine și nu cu partenerii noștri și până la urmă am ajuns să fim uh, puși la pământ. Cred că um, canadienii au lucrat luni de zile înainte de summit pentru a-și câștiga prieteni și pentru a câștiga voturile de care aveau nevoie pentru a obține rezultatele dorite. Iar noi am ieșit din acest uh, summit dezorganizați și slabi. Comisarul pentru Mediu a spus că acest lucru nu se va mai întâmpla niciodată, că se va produce o schimbare. Însă trebuie să ne asigurăm uh, că acest lucru se va întâmpla și trebuie să ne asigurăm că valorificăm valorificăm abilitățile diplomatice ale Uniunii Europene pentru a promova o strategie astfel încât uh, să nu ne mai tăiem singur craca de sub picioare. Mulțumesc foarte mult, domnule Davis. Dau acum cuvântul domnului Obermeier. Ich möchte auf ein sehr schwieriges Problem bei der Durchsetzung Vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să mă refer la problema implementării anumitor prevederi. Conform unui profesor de drept din Canada, există un acord care va fi revizuit uh, legislația cu privire la brevetele. Se vorbește despre uh, reducerea suveranității. Pe de altă parte, există prevederi foarte stricte în ceea ce privește protecția produselor audiovizuale și este uh, important să avem în vedere și internetul în protejarea drepturilor uh, intangibile, pentru că aceste drepturi nu pot fi protejate corespunzător pe internet. În Austria sunt uh, interzise uh, camerele video în sălile de, în sălile de cinema. Și poate acest lucru ar trebui să fie introdus și în alte legislații. Bineînțeles că Canada are un alt sistem legislativ și trebuie să găsim un compromis. Mulțumesc, domnule Obermeier. Are cuvântul acum domnul Rubic. Danke, Präsident, sehr geehrte Kommissarin. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă înaltă reprezentant. Dragi colegi, cred că este foarte important să ne mobilizăm pentru a sprijini IMM-urile, având în vedere că traversăm o perioadă de criză economică, pentru că în toate perioada acestea aduc încasări foarte mari la bugetul de stat. De aceea, piețele publice ar trebui să fie create și să funcționeze de așa manieră încât uh, să poate permite funcționarea IMM-urilor și aceasta este o dimensiune de care trebuie să ținem cont în momentul în care negociem acest acord. Mă întrebam dacă există în cadrul OMC un uh, acord pentru a lua în calcul și uh, negocierea de la Doha în ceea ce privește negocierea acestui acord comercial. Doamna Țicău. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar transportul aerian este crucial pentru a aduce uniunea europeană i canada mai aproape una de cealaltă prin facilitarea transportului de bunuri i persoane. acordul uniunea europeană canada privind transportul aerian semnat la optsprezece decembrie două mii nouă i acordul dintre uniunea europeană i canada privind sigurana aviaiei civile semnat la praga la șase mai două mii nouă sunt două componente importante ale dialogului transatlantic dintre uniunea europeană i canada primul se aplică provizoriu până la intrarea sa în vigoare în urma ratificării sale. consiliul nu a primit încă nicio notificare în acest sens. cel de al doilea acord nu se aplică cu titlul provizoriu consiliul trebuie să trimită parlamentului european propunerea de decizie i textul acordului pentru avizare. având în vedere importana transportului aerian pentru cooperarea dintre uniunea europeană i canada a dori să vă întreb doamnă vicepreedinte când vor putea intra în vigoare efectiv cele două acorduri dintre uniunea europeană i canada privind transportul aerian? vă mulumesc. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Fiona Hall. Canada Canada este un aliat apropiat, însă Uniunea Europeană trebuie să fie un prieten critic la nevoie. Canada nu are o experiență foarte bună în ceea ce privește schimbările climatice și a fost obstrucționată în ceea ce privește negocierile la Copenhaga. Așa cum uh, spunea domnul Arsenis extracția de petrol necesită mult mai multă energie decât uh, petrolul uh, produs din alte surse și este foarte poluant uh, pentru mediu. Guvernul canadian încearcă acum din răsputeri să facă în așa fel încât Comisia să își atenueze măsurile în ceea ce privește măsurătorile emisiilor de eh, dioxid, dar veți menționa problema șisturilor bituminoase la mm, summit? Eh, All now the floor. Mulțumesc, doamna Hall. Acum dau cuvântul doamnei Ashton. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Consider că dezbaterea a fost una foarte utilă în scopul pregătirii în vederea summitului. Distinși europarlamentar s-au referit la o serie de subiecte și cu siguranță cei doi președinți, președintele Comisiei și președintele Consiliului care vor conduce delegația europene la summit, mă voi asigura că vor afla despre toate aceste probleme care au fost ridicate în cursul dezbaterii și vă mulțumesc foarte mult pentru modalitatea foarte utilă în care europarlamentarii mi-au prezentat informații. Trebuie să recunosc că nu știu foarte foarte mult eh, despre acele acorduri eh, privind ascultarea aerian. îmi pare foarte rău. Cu voia dumneavoastră aș dori să mă refer la două, trei dintre domeniile cheie care au fost discutate. E clar că europarlamentarii sunt de acord că e vorba de relații importante și probabil că parțial frustrarea pe care am recunoscut-o vine din importanța pe care o are Canada și pe care o acordăm și noi. Iar acei parlamentari din țările afectate de prevederile privind vizele le înțeleg în totalitate nemulțumirea. Însă aș dori să încep cu comerțul, pentru că există o serie de măsuri în acest sens și au fost multe intervenții în acest sens. Cred că e corect să ne propunem un acord comercial ambițios. Acest lucru nu va fi ușor și de la bun început, pot să spun, chiar am lansat negocierile acestea, am constatat că există un interes deosebit uh, în aceste relații și de aceea negocierea va fi foarte dificilă. Dar trebuie să fim ambițioși și unii și ceilalți. Pentru mine foarte important este dreptul de proprietate intelectuală și trebuie să ne asigurăm că regimul din Canada care funcționează acolo este unul corect. Însă știu că au analizat această problemă și că discuțiile de până acum au fost foarte constructive și că avansează într-un ritm bun. De asemenea, trebuie să informăm constant Comisia INTA în legătură cu această problemă, să ne asigurăm că aceste probleme care prezintă un interes deosebit trebuie să fie foarte clar analizate. Se va face un studiu de impact deja se lucrează și firește că și Parlamentul va juca un rol în sensul că va putea fi de acord sau nu cu acest acord în momentul în care acest acord este propus. Așadar, Parlamentul poate să joace un rol extrem de important. Aș mai adăuga două lucruri. Ehm, și anume un acord eh, bun este în beneficiul cetățenilor noștri. Trebuie să ne asigurăm că există o mai mare varietate de alegeri pentru consumatori și mai multe locuri de muncă eh, pentru cei care au nevoie. E nevoie să existe ocazii reale în întreaga Uniune Europeană și m-aș opri asupra IMM-urilor sunt de acord că este un subiect important. Mi se reamintește că, la nivel statistic, ceea ce m-a impresionat uh, foarte mult este faptul că numai 8% din IMM-urile noastre uh, fac uh, schimburi comerciale și numai 3% dintre acestea sunt implicate în schimburi comerciale în afara Uniunii Europene. Deci ar trebui să încercăm să sporim aceste cifre și să oferim șanse în acest sens. Poate că achizițiile publice ar reprezenta o șansă și este o ocazie în ambele sensuri pentru IMM-uri care să aibă de câștigat mai mulți europarlamentari s-au referit la zona arctică și am discutat recent în Parlament această chestiune, însă sunt de acord că este o problemă foarte importantă, nu neapărat pentru că are legătură cu alte probleme importante, înainte să mă refer la vize, e vorba de schimbările climatice. În ceea ce ne privește, Canada face parte dintre acele țări care, la negocierile de la Copenhaga, după părerea noastră, nu a susținut progresele și putem discuta pe larg despre Copenhaga și uh, veți avea ocazia să faceți acest lucru cu comisarul de resort. Uh, ne-a interesat însă foarte mult ce s-a întâmplat pe 3 martie. Atunci, guvernul canadian a spus că sprijină acordul de la Copenhaga și cred că acest lucru este unul foarte important. Iar în cadrul summitului ne propunem să încurajăm Canada să dea dovadă de ambiție pentru a-și spori țintele pentru 2020 privind reducerea emisiilor. În orice caz, piața internațională de carbon a înregistrat anumite modificări și putem să reamintim această chestiune în relațiile bilaterale și anume să insistăm asupra acelor chestiuni strategice pe care reprezintă investițiile în tehnologii ecologice și că e nevoie de o relație de cooperare. Trebuie să se ia măsuri pentru a se atenua problemele create de schimbările climatice. Și ultima problemă, uh, firește, este cea a M-am oprit asupra trei probleme. Aceasta este una foarte importantă, iar statele membre care sunt reprezentate aici prin europarlamentarii lor, e vorba de trei state membre care sunt afectate, pot să vă spun că se fac eforturi pentru a rezolva problema. Am avut un dialog intens cu Canada, multe dintre probleme sunt cunoscute și Canada trebuie să rezolve și anumite probleme în ceea ce privește legislația care trebuie să existe pe viitor. Dar aveți dreptate că ați ridicat această problemă. Este importantă și ea va fi discutată. Cred că al doilea grup de lucru de experți s-a reunit la Praga pentru a analiza problemele care vizau strict Republica Cehă și această reuniune a fost înlețită și de Comisia Europeană, care se implică, însă am reținut frustrarea pe care au arătat-o mai mulți parlamentari, în sensul că este nevoie să soluționăm această problemă în mod accelerat și trebuie să recunoaștem că nu e vorba doar de chestiune bilaterale, este vorba de o relație care ține de Uniunea Europeană și Canada și a trebuit să fie tratată ca atare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Ashton, mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul. Încheiem dezbaterea. dezbaterea votarea va avea loc în cadrul următoarei uh, sesiuni. Oprim ședința, se suspendă care se va relua la ora 19, deci în câteva minute, când va avea loc momentul pentru întrebarea adresate Comisiei.